Stimați colegi, trecem la sesiunea de votare, așa că vă, rug, vă rog pe toți să vă ocupați locurile în sală, să putem începe. Primul vot este pe un